am, președintele a primit uh, o solicitare de înlocuire la nivelul unei comisii și anume este vorba de Marcus Prețel, care va, uh, îl va înlocui pe domnul Georg Mayer în comisia EMIS. Această comunicare va fi consemnată în procesul verbal al ședinței și dacă nu vor fi